Good afternoon, everybody. Bună ziua tuturor. Începem reuniunea noastră de după amiază. Avem un schimb de opinii referitor la punerea în aplicare a acordurilor de la Minsk și urez uh, bun venit domnului Olexi Makeyev, director general pentru politici și comunicare din Ministerul de Externe ucrainean. La fel îl salut pe domnul Andreas Protman, trimis special pentru Ucraina, șef al grupului de lucru pe Ucraina la Ministerul de Externe din Germania și pe domnul Rafael Martin de Legard, director adjunct pentru Rusia și Europa de Est la Ministerul de Externe din Franța. Înainte de toate, le mulțumesc uh, invitațiilor noștri pentru că și-au făcut timp să vorbească la comisia noastră despre cele mai recente evoluții referitoare la punerea în aplicare a acordurilor de la Minsk. Cu toții suntem nerăbdători să aflăm ce ne veți spune. E important să înțelegem că aceste litigii influențează uh, era post-sovietică pe termen lung și au consecințe pentru întreaga lume occidentală. Sursele confruntărilor nu sunt temporare, sunt adânc înrădăcinate în conflictul fundamental de interese dintre Est și, dintre Est și Vest, dintre Occident și Rusia. Eforturile diplomatice europene, mai ales în formatul Normandia, au pus uh, accentul pe evitarea escaladării conflictului militar, pe limitarea numărului de victim și, victime și pe uh, costul umanitar. Numărul uh, de morți este încă mare. Din ianuarie au fost omorâți 45 de civili și 216 au fost răniți. E clar, deci, că avem nevoie de o soluție mai bună pentru a pune capăt violenței. Acordul de la Minsk a fost un compromis greu câștigat. Uniunea Europeană consideră că acordul de la Minsk este singura cale disponibilă momentan. Dar la doi ani de la semnarea acestui acord, e clar că Uniunea Europeană are nevoie de o abordare mai flexibilă și mai realistă pentru a evalua uh, cum se încadrează acest acord în politica de pace cu Rusia și cu Ucraina. Uniunea Europeană trebuie să se concentreze mai mult pe sprijinirea eforturilor interne din Ucraina și pe sporirea rezistenței și stabilității acestui stat. Și acum aș dori să îi rog pe reprezentanții din Ucraina, Germania și Franța să ne spună în care este faza de punere în aplicare a acordului, cum putem noi, ca parlamentari europeni, să ameliorăm situația de securitate? Avem nevoie de uh, un acord sustenabil de încetarea focului. Cum putem să-l obținem? Acestea sunt doar câteva din întrebările pe care doresc să vi le adreseze colegii astăzi și o să-i dau în primul rând cuvântul domnului Alexei Macheev. Thank you. Thank you very much, Chair. Uh... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult tuturor membrilor din Parlamentul European pentru angajamentul lor puternic și sprijinul acordat Ucrainei. Noi în Ucraina am apreciat uh, foarte mult acest lucru. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că ați uh, venit astăzi să ascultați prezentarea mea și pe cele ale colegilor în legătură cu ce se întâmplă la Minsk, ce se întâmplă uh, cu acordul de la Minsk, ce se întâmplă cu procesul uh, din Normandia. Ultima dată am avut onoarea de a vorbi în fața comisiei dumneavoastră, cam cu aceiași membri, în octombrie, deci acum 8 luni. Unii dintre dumneavoastră și aduc poate aminte că am citat atunci uh, rapoarte uh, de pe front pe care le primesc zi de zi pe iPhone. În aceste uh, în acestea s-au menționat cifre legate de uh, soldați și civili uh, uciși sau răniți și, desigur, numele lor. Din păcate, nu am, nu am vești bune să vă dau astăzi în această privință. Rusia nu arată nicio intenție de a realiza aplicarea acordului de la Minsk. Putin, din păcate, nu le-a ordonat trupelor sale să înceteze focul și să se retragă din Ucraina. De când ne-am întâlnit aici, peste 200 de soldați ucrainieni au fost uciși uh, în acțiune și multe sute de soldați și de civili au fost răniți. numărul de morți crește și, din păcate, forțele militare ruse țintesc tot mai mult civili. De la 1 ianuarie, peste, au fost peste 20.000 de atacuri cu obuze asupra forțelor armate și asupra civililor ucrainieni. La Donetsk sunt în continuare uh, forțe armate, deși ar fi trebuit retrase conform acordului de la Minsk. În Donbass, uh, la fel, se, se continuă aprovizionarea cu arme și rușii și aliații lor se opun controlului uh, OSCE asupra graniței de stat ucrainene. E vorba de 409 kilometri. 409 uh, kilometri de frontieră Ucraina-Rusia nu sunt uh, monitorizați de OSCE și deci uh, șansa ca rușii să introducă noi soldați, noi arme letale și de asemenea provizii este foarte mare. Rușii încearcă să elimine misiunea specială de monitorizare OSCE și unii dintre noastre au auzit că uh, un membru al echipei OSCE din uh, SUA a fost ucis recent. Din februarie anul trecut și până acum, rușii nu doar au început să bombardeze infrastructură critică, și uh, zonele locuite de civili, ci și chiar în ziua celor uh, patru miniștri de externe din formatul Normandia a avut loc la München în februarie, deci chiar în aceeași zi președintele Federației Ruse a emis un decret prin care recunoștea toate documentele ilegale emise în regiunea Donbass ceea ce este clar o încălcare a acordului de la Minsk. Ce a făcut Rusia este să uh, introducă rubla rusească ca monedă în teritoriile ocupate și a ocupat, a preluat în mod ostil toate întreprinderile private și de stat din Donbasul ocupat. Organizațiile umanitare sunt uh, oprite, nu au dreptul de a intra pe acest teritoriu și uh, mai mult uh, nu am constatat niciun fel de voință politică din partea Federației Ruse de a continua în formatul Minsk și în așa numitul format uh, Normandia, adică Ucraina, Germania, Franța și Rusia pentru stabilirea unei așa numite foi de parcurs, pentru ieșirea din acest blocaj și pentru punerea în aplicare a acordului de la Minsk. Așadar, ă, ideea mea cheie este că la ora actuală lipsește voința politică în Rusia, în primul rând. De partea noastră, Ucraina are în continuare tot angajamentul de a pune în aplicare acordurile de la Minsk. Colaborăm cu partenerii francezi și germani și facem toate eforturile pentru a uh, obține ca rușii să se retragă și să uh, termine agresiunile la adresa Ucrainei. Nu vorbim doar despre Donbasul ocupat, ci de un context mai larg. Desigur, cu toții avem interesul ca Rusia să-și oprească uh, ocupația ilegală în Ucraina. În legătură cu Donbass, ce așteptări avem când spun noi? Mă refer la comunitatea internațională, pentru că în uh, acest uh, cadru am primit dovezi de solidaritate uh, de la partenerii europene, americani, de la formatul G7 și de la, de la adunarea generală a ONU. toți sunt alături de ucrainieni și toți doresc să se pună capăt acestui măcel uh, rusesc. Dorim să se înceapă uh, încetarea focului, dorim să nu mai fie aprovizionat personalul militar cu arme și provizii uh, pe la frontiera necontrolată a Ucrainei. Dorim ca Rusia să renunțe la teritoriile ocupate, la Donbass și să se monitorizeze frontiera între Ucraina și Rusia. Dorim să fie retrase trupele ruse de pe teritoriul ucrainian și să se permită măsuri internaționale de securitate, inclusiv pentru organizarea de alegeri. După uh, ce se va începe procesul de pace, dorim să începem acțiunea politică cu organizarea de alegeri locale pe teritoriul Donbass. Și ca ultimă remarcă, dacă îmi permiteți, stimată doamnă președinte, Aș dori să mă refer la așteptările pe care le avem din partea Uniunii Europene, din partea Parlamentului European. Nu sunt foarte multe instrumente la dispoziția UE. În acest context, cele mai importante sunt să se continue să nu se recunoască anexarea ilegală și să nu se recunoască niciun fel de drept al Rusiei de a se amesteca în treburile interne ale Ucrainei și politica de sancțiuni. Apreciem foarte mult ultima hotărâre, ultima decizie din Consiliul de Afaceri Externe, sancțiunile pentru produsele din Crimea timp de un an, adoptată luni, și uh, am apreciat foarte mult dacă s-ar prelungi sancțiunile economice și, uh, uh, in, și de import uh, ulterior. Am fi foarte recunoscător membrilor Parlamentului European dacă ar putea să susțină ideea prelungirii sancțiunilor nu cu șase luni, ci cu 12 luni ceea ce ar reprezenta, desigur, un semnal foarte puternic pentru Federația Rusă în ceea ce privește unitatea între aliații noștri și sprijinul acordat ucrainienilor care luptă pentru libertate și dreptul de a face parte din familia europeană. Mulțumesc, doamnă președinte. Mr. Makeev. Mulțumesc, domnule Makeev. Aș dori acum să îi dau cuvântul domnului Andreas Protman. Vice versa. Sau invers. Nu, trebuie să începeți. Ah, bun. Deci domnul Rafael Martin de la Garde, responsabil de relațiile cu Rusia și Europa de Est din Ministerul de Externe din Franța. Mulțumesc foarte mult. Împreună cu Andreas Protman, colegul german, ne-am repartizat subiectele intervenției. Aș dori, în primul rând, să amintesc câteva din mizele crizei din Ucraina. Vreau să spun că acestea vizează în primul rând Ucraina, după cum a spus și doamna președinte, și cum au spus, a spus și colegul ucrainean, uh, domnul Makev. Acest conflict între Rusia și Ucraina a, a, uh, a avut ca victime a, uh, peste 10.000 de morți și 80.000 de răniți, conform datelor ONU. 3,8 milioane de persoane au nevoie de asistență umanitară astăzi în această țară, la porțile Europei, conform datelor înaltui reprezentant pentru drepturile omului al ONU. Aici, unde politicile europene s-au uh, introdus treptat, va fi nevoie de mai mulți ani până când să se revină la normal. Apoi, a doua serie de mize ține de Europa, de Europa și de relația sa cu Ucraina și cu vecinătatea estică a acesteia. Este o provocare pentru unitatea europeană, pentru că Rusia face parte din acest conflict, este o parte în conflict, dar rămâne și un partener de neocolit. De aceea, Franța și Germania fac toate eforturile posibile în această mediere pentru găsirea unei soluții politice. A treia serie de mize ține de viziunile contradictorii pe care le putem avea asupra relațiilor internaționale. Pe de o parte, o politică bazată pe respectarea dreptului internațional și uh, pe multilateralitate și, pe de altă parte, o politică uh, de zone de influență, de conflict de puteri, care e mai degrabă bazată pe izolare. Acum aș vrea să vă amintesc uh, care a fost procesul unde ne aflăm acum? Am avut și eu uh, șansa de a fi invitat aici în octombrie 2015, spune vorbitorul, cu domnul Macheev și cu colegul german de la vremea aceea și v-am prezentat uh, munca noastră de mediere franco-germană. Ce am mai făcut de atunci? Am desfășurat o activitate susținută un număr mare de reuniuni, începând cu un summit în formatul Normandia, șefii de state și cancelarea germană la Berlin în octombrie 2016 și era vorba de a patra întâlnire în acest format. Din 19 octombrie am mai avut reuniuni la nivel înalt uh, ministerial în formatul Normandia, în 29 noiembrie una la Minsk și apoi în 17 februarie la München. Apoi au avut loc mai multe reuniuni la nivel de experți, la nivelul consilierilor diplomatici, la nivel de adjuncți, adjunct de, pre, adjuncți de președinte, adjuncți ai uh, cancelarei. Ultima întâlnire a avut loc la Minsk în 6 aprilie. Am mai avut, uh, de asemenea, reuniuni în, uh, între ministerele de externe, între experți. În general e vorba de directorii de politici și de uh, miniștri adjuncți care se întâlnesc și cu grupul de contact trilateral al OSCE, cu reprezentantul special al președinției OSCE și cu coordonatorii grupurilor de lucru. Obiectivul acestor reuniuni este să facă legătura între cele două formate, uh, formatul Normandia și formatul grupului trilateral, care abordează chestiuni legate de securitate, de uh, situația umanitară și chestiuni economice. Care este situația lucrărilor noastre acum? Am să vă menționez uh, dimensiunea politică a acordurilor de la Minsk și pe cele umanitare, după care îl voi lăsa pe colegul german să vorbească despre securitate și economie. În domeniul politic, avem uh, patru axe. În primul rând, reforma constituțională uh, cu obiectivul descentralizării. Aici stăm cel mai bine. Avem un proiect de reformă constituțională care a fost adoptat în primă lectură în Rada în 2015. Uh, deci, asta este situația momentan. În ceea ce privește statutul special pentru anumite teritorii, printre uh, care Donetsk, uh, Lugansk, deci Donbasul. Aici uh, ce au decis șefii de state și de guverne în 19 octombrie la summitul de la Berlin este continuat de noi în formatul Normandia în așa numita formulă Steinmeier, e o exprimare cam tehnică, dar asta e, adică e vorba de un format pe care l-am elaborat cu un an înainte uh, în 2 uh, octombrie 2015 la summitul de la Paris. Este o modalitate de a explica cum vor funcționa diferitele uh, aspecte ale acordului de la Minsk. Trebuie să existe în primul rând o lege electorală pentru alegeri locale în Donbass, lege care trebuie adoptată de Parlamentul ucrainian, e nevoie deci um, de alegeri, trebuie deci să existe condițiile de securitate necesare. A, apoi, aceste alegeri vor avea loc și în ziua când vor avea loc alegerile, statutul special al acestor teritorii ar intra în vigoare în mod provizoriu. În ziua în care OSCE-ul și uh, biroul său internațional al drepturilor omului Dacă acesta va considera că alegerile s-au efectuat respectându-se criteriile internaționale, statutul uh, acestor uh, teritorii ar intra în vigoare definitiv. Și a doua zi după alegeri, legea amnistiei, care a fost adoptată de Parlamentul ucrainean în septembrie 2014, dar nu a intrat în vigoare, va intra în vigoare. Cam aceasta este secvența care a fost amintită și reconfirmată la summitul de la Berlin din 19 octombrie și deci pe asta lucrăm. Tocmai pentru a progresa lucrăm și la modalitățile de organizare a alegerilor locale, la desfășurarea acestor alegeri în Donbass. E vorba de lucrările grupului uh, trilateral, care se întâlnește la Minsk din două în două săptămâni și cu sprijinul formatului Normandia. Și al patrulea element pe care l-am mai menționat este legea amnistiei. Aici va trebui ca această lege să intre în vigoare. După formula Steinmeier, cum vă spuneam, însă legea există, a fost adoptată de Parlamentul Ucrainean în septembrie 2014. Se vede, deci, că dialogul prevăzut în acordurile de la Minsk a fost început pe fiecare axă a măsurilor politice. Ucraina joacă rolul formulând propuneri conforme cu angajamentele luate, însă un lucru foarte important este că pentru a progresa la punerea în aplicare a dimensiunii politice e nevoie și de progrese pe planul securității. Cele două merg mână-mână în spiritul de la Minsk, uh, și e foarte importantă securitatea, trebuie să înceapă cu un real acord de încetare a focului ca să uh, se poată în sfârșit face progrese legate de aspectele politice. Dar uh, lucrăm la ambele și încercăm să avansăm în paralel pe ambele axe uh, importante. Un alt punct cu care voi și încheia este cel legat de situația umanitară, care este foarte importantă se discută din două în două săptămâni la Minsk, în formatul grupului trilateral, uh, la care participă și un coordonator OSCE, ambasadorul Frici, care face o muncă remarcabilă. Și aici se lucrează pe uh, mai multe criterii, pe mai multe subiecte. Avem, desigur, formatul de la Minsk și uh, prima chestiune esențială este cea a schimbului de prizonieri, se lucrează mult din 2015 încoace, cifrele sunt diferite, dar uh, sunt 180-200 de prizonieri uh, eliberați din 2015 încoace. Mai rămân destui de ambele părți și lucrăm pentru a încerca să facem progrese, deci grupul de contact trilateral lucrează la parametrii tehnici. Sunt diferite lucruri de uh, verificat înainte de a se trece la schimburi și noi, în formatul Normandia, la nivelul șefilor de state, încercăm să oferim imboldul politic necesar pentru a permite continuarea uh, muncii pe acest subiect. Lucrăm și la problema persoanelor dispărute, tot cu grupul de lucru umanitar, cu ajutorul CICR, cu care uh, lucrăm uh, și pe schimbul de prizonieri. Al treilea subiect uh, de care ne ocupăm, foarte important, este accesul umanitar internațional, în special în zonele controlate de separatiști, în Donbass, unde, din păcate, accesul e foarte dificil. Și deci, când putem, insistăm, insistăm foarte mult, cerem Rusiei uh, să le spună separatiștilor să permită accesul ajutorului internațional și al ONG-urilor, însă, din păcate, accesul e foarte limitat. Al patrulea subiect, punctele de trecere pe linia de contact, un alt subiect foarte important, uh, ca să permitem schimbul de persoane între cele două părți ale frontului, este cu atât mai important cu cât de câteva luni, și vă va vorbi și colegul german despre asta, asistăm la un proces uh, nefericit de transformarea în frontieră a întregii linii și deci schimburile se reduc și mai ales se reduc schimburile economice. Noi încercăm să facem în așa fel încât să facilităm uh, trecerea persoanelor pe la punctele de trecere, sprijinind deci uh, diferitele cereri și mai ales uh, sprijinind partea ucraineană. pentru a permite, de exemplu, acestor persoane să treacă cu mai multe produse, pentru că sunt mici comercianți care transportă bunuri de cele două părți ale liniei. Deci sunt aspecte pozitive, sunt idei de progres, se constată o facilitare a schimburilor. În ceea ce privește numărul de puncte de trecere deschise, acesta e un număr limitat și totul depinde de situația pe planul securității, uh, la ora actuală la, Guga, la Lugansk este un punct de trecere, nu e deloc ușor. În regiunea uh, Donetsk sunt două, trei puncte de trecere. Unul este, din păcate, închis și cerem ambelor părți să uh, treacă la luarea de măsuri pentru redeschiderea acestui punct pentru a facilita schimburile între populația locală. Și ultimul punct, pe plan umanitar, noi susținem pe plan politic acțiunile de deminare, știm că este foarte important de-a lungul liniei de contact, civilii își pierd viața din cauza minelor, și un membru al misiunii OSCE a fost implicat într-un accident mortal. Este o situație foarte gravă și uh, facem apel la părți, mai ales la una dintre părți care a instalat minele, să treacă la deminare și să se asigure că procesul progresează. Cam aceasta este situația în legătură cu aspectul umanitar și am să-i dau acum cuvântul colegului meu german, ca să ne vorbească despre securitate și de aspectele socioeconomice. Mulțumesc! Eu, Monsieur Legar, now I give the... Mulțumim foarte mult! Aș dori să-i dau cuvântul domnului Andreas Brohman, uh, trimis special pentru Ucraina, uh, șeful uh, Task Force-ului pentru Ucraina, de la oficiul de Ministerului de Afaceri Externe. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și aș dori să mulțumesc pentru că suntem primul punct de pe urmă de zi, aș dori să mă refer la chestiunile de securitate, la problemele economice și să uh, în încheiere să facă câteva recomandări pentru viitor. Din punctul nostru de vedere, în ce privește acordurile de la MISC și punerea lor în aplicare, cel mai important este securitatea la fața locului și de aceea Franța și Germania încearcă să dea un nou impuls procesului de la MISC, punând accentul pe chestiunile de securitate. A fost și miezul reuniunii Normandia 4, la nivel de viceministrii de externe din Berlin în 30 mai am avut oportunitatea să uh, ascultăm uh, reprezentantul înaltului uh, reprezentant OCD, ambasadorului Zadic și să ascultăm și rapoartele grupurilor de lucru și astfel am reușit să strângem legătura între procesul de la Minsk și formatul Normandia. În ce privește securitatea, noi considerăm că, de fapt, trebuie să ne întoarcem la logica inițială a acordului de la Minsk, conform căruia o, societ- o situație stabilă este o condiție necesară pentru toate celelalte măsuri, inclusiv uh, pentru cele politice. Există uh, trei aspecte foarte importante. În primul rând, un armistițiu fiabil, apoi uh, retragerea armelor grele și apoi retragerea, pur și simplu la întâlnirea consilierilor politici din uh, Minsk din 4 aprilie. Securitatea a avut uh, un rol uh, foarte important și s-a hotărât atunci să se reconfirme angajamentul pentru armistițiul din partea de Est, care fusese armistițiul de Paști, care fusese instituit înaintea Paștilor. Deci în 16 aprilie s-a hotărât acest armistițiu, uh, a existat un uh, telefon uh, și o declarație comună. Din păcate nu am reușit să obținem reangajarea în acest sens la reuniunea de supervizare Normandia 4 și situația la fața locului a rămas extrem de volatilă de atunci încoace. Ce ne îngrijorează cel mai mult reprezintă numărul cel mai mare de uh, victime civile, mai ales datorită obuzelor, mai ales uh, în uh, cartierele locuite. Explozia minelor pune în pericol și aprovizionarea cu apă, cu energie în zonele de conflict. Deci avem nevoie de acțiuni concrete și, și mai important, retragerea armelor grele. Uh, părțile au fost solicitate să furnizeze informații în ce privește deținerea de arme uh, grele și sperăm că vor da curs acestei solicitări din partea noastră. Ce ne îngrijorează și mai mult e uh, securitatea misiunii de monitorizare a OSCE-ului, incidentul letal din 23 aprilie a fost deja menționat, uh, un medic uh, american care lucra pentru misiune, cât și uh, doi monitorizări german și ceh au fost răniți, medicul american a fost ucis și noi am considerat că e extrem de important să se lanseze o anchetă, să se ancheteze acest eveniment inclusiv accesul la um, uh, locul unde a avut uh, loc uh, accidentul, așa numita Republică Luhansk. Elucidarea acestor evenimente este foarte importantă pentru punerea în aplicare a acordului de la Minsk. În urma acestui incident din aprilie 2023, am constatat că misiunea de monitorizare și de observare a uh, securității uh, și-a uh, redus activitatea din motive de securitate și bineînțeles că ne confruntăm cu o situație în care misiunea face obiectul atacurilor și a amenințărilor de, din partea separatiștilor. În urma incidentului din aprilie, deci 23 aprilie, uh, deminarea trebuie să devină o prioritate cu numărul 1, mai ales marcarea și îngrădirea zonelor cu mine trebuie să înceapă cât mai repede. Ambasadorul Ambahar Uh, a cerut părților să îi furnizeze hărți cu zonele minate și încurajăm uh, cele două părți să pună la dispoziția ambasadorului aceste, aceste hărți. Acum, în ceea ce privește chestiunile economice care sunt abordate uh, atât în grupul de lucru economic cât și formatul Normandia 4, Există câteva chestiuni care se evidențiază. În primul rând, tendințele de dezintegrare în Donbass, furnizarea cu apă și apoi problemele de mediu sau ecologice. Atât Franța cât și Germania își fac griji în legătură cu tendințele de dezintegrare din Donbass care subminează, de fapt, aliniatul 8 din acordurile de la uh, Minsk, care stipulează ca legăturile socioeconomice între cele două părți din Donbass să uh, fie menținute. O spirală negativă a măsurilor unilaterale care a avut loc de la începutul anului a dus, din păcate, la o situație în care tu îmi dai, uh, eu îți dau, prin care uh, s-au uh, blocat uh, căile ferate, de exemplu, ceea ce a dus la exproprierea uh, companiilor care au fost obligate să cedeze terenurile respective. Rusia a emis chiar un decret prin care uh, recunoștea documentele din partea uh, Uh, separatiștilor din așa numita Republică și apoi Consiliul de Securitate din 15 martie a uh, hotărât să instituie acest uh, embargo pentru bunuri care merg înspre DNR și LNR. La reuniunea de la Berlin din 31 mai am încercat să facem o propunere, mă refer la Germania și Franța, în legătură cu felul cum am putea să ieșim din această situație uh, neplăcută și ideea este să avem o retragere simultană sau anularea măsurilor de uh, expropiere și apoi uh, eliminarea embargoului. Chestiunea aprovizionării cu apă dinspre uh, teritoriile controlate de guvern, înspre cele necontrolate de guvern, există o diferență între Luhansk și Donetsk. În Luhansk problemele sunt legate de plăți, uh, plăți efectuate de către separatiști pentru companiile uh, furnizoare de apă care sunt controlate de guvern. Avem nevoie de un mecanism fiabil de plată Deocamdată uh, plățile se fac uh, în numerar pe căi uh, dubioase în Luhansk. Deci am avea nevoie de un mecanism de plăți bancar fiabil. În ce privește Republica Separatistă, problema cu uh, aprovizionarea cu apă vizează mai ales uh, chestiunile de securitate. Vorbeam despre bombardarea infrastructurii. E o provocare foarte imens, foarte mare, mai ales pentru uh, stațiile de epurare, pentru uzinele electrice, pentru infrastructura eretică care face obiectul acestor bombardamente repetate. Uh, toate instalațiile au fost uh, afectate uh, există echipe de intervenție care dau dovadă de un uh, curaj nemai întâlnit în uh, scultere perioade de armistițiu și riscul în această perioadă de vară cu canicula e ca situația apei potabile să se deterioreze, mai ales în această zonă. Și astfel ajung la ultimul subiect, calitatea apei potabile, e destul de dubioasă în zonă, deci e nevoie de o evaluare a situației apei, dar mai ales uh, a minelor inundate din uh, zona respectivă și am propus la grupul de lucru economic să se înființeze un grup de experți care să examineze situația minelor de călbune de ambele părți ale liniei de contact. Din păcate, Uh, separatiștii din Republica de la Lugansk nu și-au dat acordul. Uh, câteva recomandări pentru viitor. Sper că nu am zugrăvit un uh, tablou prea sumbru împreună cu colegii mei. Fără îndoială ne-am dorit să avem progrese mai rapide și mai concrete în ce privește punerea în aplicare a acordurilor de la Minsk, însă Germania și Franța vor da dovadă de hotărâre și în acest sens planificăm să organizăm contacte la nivel înalt de tip Normandia 4 înainte de vacanța de vară. Probabil că la sfârșitul lunii iunie va avea loc o uh, conferință a liderilor și cu noul președinte francez sperăm să avem un suflu nou uh, pentru întregul proces și așteptăm cu nerăbdare evoluțiile viitoare pozitive. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Brotman! Mulțumesc uh, intervenienților pentru, inter, pentru, pentru discursuri. Aș dori să dau cuvântul uh, colegilor. Patru colegi s-au înscris la cuvânt uh, până acum. Dacă doriți să luați cuvântul, vă rog să ridicați cartonașele ca să ne putem împărți timpul. În primul rând, domnul Ștetina, două minute pentru fiecare vorbitor. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Doresc, în primul rând, să vă urez bun venit la noi în Parlamentul European. Am două întrebări și sunt adresate tuturor sau oricăruia dintre dumneavoastră. În primul rând, Ne-am uh, gândit la faptul că au trecut trei ani de la eliberarea Mariupolului. Mie nu vine să cred că au trecut trei ani de atunci și mai mult și că în continuare oamenii își pierd viața. Acordul de la Minsk uh, trebuie să aibă, are ca prim obiectiv oprirea mm, acțiunilor Rusiei. Dacă acestea nu se opresc, uh, Acordul nu are niciun rost. Ați spus că luptele continuă, deci uh, de aceea vreau să pun prima întrebare. Există un plan B? Există o alternativă la acordul de la Minsk pentru a pune capăt războiului? Uh, nu ar uh, fi posibil să se livreze Ucrainei arme grele, armament, așa cum au adversarii? Deci, aceasta era prima întrebare. Există, da sau nu, un plan B la acordul de la Minsk? A doua întrebare se referă la alegeri. Când am fost ultima dată la fața locului, guvernatorul Gebrischi mi-a spus clar că Franța și Germania ne obligă să uh, realizăm alegeri regionale la Donbass și mi-a spus că nu se poate așa ceva, că nu poți să organizeze alegeri regionale în situația în care sunt uh, tunuri pe stradă și arme. Nu se poate așa ceva și vreau să vă întreb acum dacă Germania și Franța intenționează să organizeze aceste uh, alegeri regionale numai după ce armatele adverse nu vor mai fi prezente pe teren sau vrea să le, să le organizeze chiar în situația actuală? Mulțumesc! Thank you, Mr. Stetina. Mulțumim, doamna Stetina. Domnul Desmacher, vă rog frumos să vă respectați cele două minute. Domnul Desmacher. Yeah, thank you uh, very much for the... Uh, Mulțumesc foarte mult pentru informații. Am uh, primit uh, răspunsuri uh, la întrebările pe care le aveam când am venit în sală. De fapt, pentru cei care cunosc această regiune, care au fost în regiune, această linie a frontului nu e nimic nou. E o situație încă extrem de periculoasă care afectează viețile oamenilor, e periculoasă pentru civili și e foarte clar că mai e mult până departe, dar în orice caz mă bucur de faptul că Franța și Germania încearcă să revizuiască procesul de la Minsk, pentru că practic e singurul lucru pe care îl avem la dispoziție deocamdată. Și deci ar trebui să ne axăm în primul rând pe chestiunile de securitate și de uh, stabilizare a regiunii. Sigur că și partea ucraineană mai are multe de făcut. Cadrul constituțional uh, pentru un uh, statut special încă nu a fost uh, definitivat. Ar trebui să încurajăm pe omologii ucrainieni să facă ceva, dar aș avea o întrebare legată de deminare. Am înțeles că încercați să încurajați cele două părți să cartografieze zona pentru a rezolva această problemă și apoi să se auto să se demineze singure. Credeți că e realist? Nu credeți că e nevoie și de ajutor uh, internațional uh, din țări uh, experte? Țara mea, de exemplu, s-a specializat în deminare, deci a efectuat astfel de operațiuni. Poate că unele state membre ar putea da o mână de ajutor pentru a uh, soluționa această problemă importantă. Cred că ar trebui uh, noi, Uniunea Europeană, să ne gândim mai departe de pasul următor Cred că această regiune, Donbass, va avea nevoie de sprijin, de sprijin concret din partea noastră. după primele succese pentru a ne asigura că această regiune va fi reintegrată în Ucraina și în acest climat european. Mulțumesc, domnul Austreviciu, următorul vorbitor. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc uh, pentru faptul că ați venit la noi. E foarte important să auzim poziția nu numai a unei țări, ci uh, din, uh, uh, din partea participanților la procesul de la Minsk. Războiul rusesc împotriva Ucrainei este tipul uh, de război hibrid. În 1917 bolșevicii, bolșevicii au făcut un astfel de război. Nici pace, nici război. Uh, în funcție de perioadă e pace sau război. Mă întreb în ce măsură negocierile de la Minsk reflectă, de exemplu, situația recentă, după ce anumite uh, proprietăți uh, care aparțineau unor uh, oameni de afaceri europeni au fost date pe mâinile unor, unor baroni locali din Donetsk, de exemplu, și din Lugansk discutați de astfel de subiecte și la, la, uh, în ce privește acordurile de la Minsk. Colegul Ștetin a pus o întrebare în legătură cu câte alte alternative la platforma sau acordurile de la Minsk. Uh, domnul secretar de stat uh, Stillerson a făcut o declarație în legătură cu uh, negocieri paralele cu procesul de la Minsk. Cum vi s-a părut această idee a secretarului de stat american? care ar fi implicațiile, ce înseamnă pe lângă Minsk. Atâta timp cât uh, diplomații francezi și uh, mențin Minskul pe agenda lor e foarte important. Mulțumesc, doamna Rebecca Harms, următoarea vorbitoare. Uh, pe mine m-ar interesa uh, ce se întâmplă cu subcontractanții care lucrează pentru Germania, pentru Franța, pentru Uniunea Europeană, cei care lucrează practic la uh, aplicarea procesului de la Minsk ca un proces uh, de atingerea tuturor obiectivelor uh, din acord. Este vorba de această abordare sau uh, se ține cont de uh, evoluția zonelor în care este război, a zonelor ocupate și sunt ele considerate provocări pentru întreaga securitate uh, europeană? Impresia mea este că um, punerea în aplicare este foarte proastă și că uh, această perspectivă a punerii în aplicare deficitare este de fapt o uh, o, ar trebui să fie o perspectivă mai largă asupra întregii securități europene, care cred eu că se pierde uneori și cred că dezbaterea aceasta asupra securității generale corelată și cu o dezbatere despre NATO ar fi foarte importantă. Europenii, când abordează subiectul sancțiunilor, uh, pun întotdeauna aceleași întrebări. Se organizează alegeri la Donbass, um, se retrag tunurile de pe stradă, se pun mereu aceleași întrebări, dar nu pare nimeni să se gândească la interesul Uniunii Europene de a avea o zonă de securitate și stabilitate acolo. Și m-ar interesa foarte concret uh, uh, dacă vă gândiți la uh, acest lucru atunci când încercați să planificați o retragere a trupelor de ambele părți, uh, de, de ambele părți ale liniei de contact. Atunci când lucrați la această planificare, aveți în vedere o retragere simultană, așa cum este prescris, și dacă se va întâmpla asta, atunci cum va mai fi garantată linia de contact? Mulțumesc, doamnă Harms. Încă trei vorbitori și apoi uh, trei minute pentru răspunsuri. Doamna Calniete, dar vă rog să nu depășiți un minut și jumătate ca să terminăm la timp. Doamnă președinte, accept, dar voi spune că nu e corect. Pentru că un minut și jumătate, cu un minut și jumătate, asta e timpul meu. Mulțumim pentru informațiile foarte interesante și foarte precise pe care ni le-ați furnizat. Am ascultat uh, tot ce s-a spus în legătură cu punerea în aplicare sau mai degrabă nepunerea în aplicare a acordurilor de la Minsk și mm, pe lângă acest armestițiu relativ și subliniez relativ, nu putem vorbi despre progrese. Uh, această idee a alegerilor organizate în prezența forțelor militare, statutul special, mm, escalarea, escaladarea deliberată care are loc, uh, neretragerea armelor grele, uh, niciun progres în ce privește ostaticii sau persoanele care au dispărut, avem toate simptomele unui conflict înghețat. Mă întreb dacă sunt prea realistă sau prea pesimistă. Mai există uh, vreo concluzie legată, prevăzută pentru acordurile de la Minsk? Eu n-am observat acest lucru. Ce vă pot spune este că sancțiunile acum stagnează. Nimeni nu mai uh, acordă atenție sancțiunilor și de aici și întrebarea mea având în vedere că nu se pun în aplicare acordurile de la Minsk, ar fi util să avem voința politică pentru a, uh, a extinde sancțiunile. Mulțumim, doamna Caliete. Otrzymaliśmy bardzo wiele Mulțumesc. Mulțumesc pentru aceste prezentări extrem de interesante. Ați prezentat mai multe aspecte legate de situația actuală, dar aș avea și o întrebare. Am putea încerca să vedem ce s-a schimbat concret de la ultima întâlnire pe care am avut-o la Parlamentul European înainte cu câteva luni. Am putea, în mod concret să enumerăm totuși câteva progrese în legătură cu situația actuală. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Pitera. Doamna Andrichene, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc invitațiilor pentru prezentările făcute. Monitorizând de aproape ce se întâmplă în Ucraina și în preajma acesteia, mi se pare că nepunerea în aplicare a acordului de la Minsk duce la un conflict înghețat. O situație foarte similară cu cea din Moldova, Georgia și este o situație lamentabilă. Domnule Macheiev, o să repet ce a spus domnul Austrevicius. Uh, Am o întrebare vis-a-vis -vis de poziția SUA. Acum câteva luni, Washingtonul spunea că sprijină 100% punerea în aplicare a acordului de la Minsk. Acum au apărut unele noutăți, să zic așa, și Washington încearcă să imagineze alt format. Ne-ați putea da câteva informații suplimentare în acest sens? Mulțumesc, dau acum cuvântul oaspeților noștri. Oricum, aveți patru minute de fiecare pentru a răspunde. Cine dorește să înceapă? Poate n-ar fi rău să încep eu și apoi colegii mă vor ajuta. Pentru că clar ar trebui să-mi uh, anulez și cina și micul dejun pentru a putea răspunde tuturor întrebărilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate întrebările adresate. Oricum, din toate acestea reiese că sprijinul uh, către Ucraina este unul foarte ferm. Sancțiunile nu funcționează, spuneți. Ba da, funcționează. Federația Rusă împreună cu uh, datorită acestor sancțiuni, dar și datorită prețului scăzut la țiței, suferă destul de mult. În campania prezidențială din 2018 va putea să fie marcată de aceste elemente, chiar dacă spălarea de creiere de către propaganda rusească este foarte puternică. de altă parte, fragmentarea socială este una mare, clar. Domnule Ștetina, împreună cu Franța și Germania, cooperăm foarte strâns, nu există presiuni, există doar o coordonare foarte bună. Așa cum spuneau și colegii mei, noul președinte francez va da cu siguranță un imbold uh, puternic întregului proces de pace. Uh, în curând voi avea ocazia să mă întâlnesc cu președintele Franței, ocazia pe care o aștept cu nerăbdare. Peste două ore, președintele Poroșenco va avea o întâlnire la Washington cu președintele Trump. Cu siguranță, deci, în scurt timp vom avea informații noi, proaspete de la Washington, însă, în orice caz, Statele Unite au sprijinit dintotdeauna poziția franceză și germană în această privință și mai ales mecanismul de coordonare. Din cât am auzit de la Washington, de la instituirea președintelui Trump, uh, SUA sprijină Ucraina în aceeași logică ca cea a acordului de pace de la Minsk, de la încetarea focului până la găsirea unei soluții politice. E clar, încetarea focului nu funcționează, este adevărat. E vorba despre o încetare a focului hibridă mai degrabă uh, și o politică pe care, o strategie pe care o, o aplică rușii nu doar în Ucraina, ci și în Siria, unde încheie astăzi uh, acordul și mâine îl încalcă. Am discutat despre preluarea ostilă a întreprinderilor uh, ucrainiene. Am avut aceste discuții în grupul Minsk. Uh, partea germană și partea franceză au făcut sugestii pentru uh, contracararea acestor hotărâri rusești și retrocedarea acestor proprietăți către proprietarii de drept. Doamnă Caniete, să vorbim despre alegeri și domnul Ștetina de asemenea, e adevărat, e greu să ții alegeri corecte cu pistolul la tâmplă, este chiar imposibil. Nu există niciun standard OSCE care să spună că trebuie să ai tancuri la 100 sau 200 de metri de secția de votare. Suntem clar de acord în această privință. Uh, ideea extinderii sancțiunilor este foarte importantă. De ce? Ei bine, pentru că sancțiunile reprezintă un instrument și dacă nu aplici acest instrument, unora de altfel ar putea să le fie foarte pe plac, ei bine, trebuie să știți că Putin cu propaganda lui a hotărât pe toată lumea, a convins pe toată lumea în Rusia că mama Rusiei este înconjurată de dușmani, dușmani care nu vor decât răul Rusiei și rușilor. Și bineînțeles, Uniunea Europeană este văzută ca un dușman. Uniunea Europeană impune sancțiuni uh, Rusiei, iar Rusia impune sancțiuni pentru că e sancțiuni Uniunii Europene pentru că aceasta respectă normele internaționale. Mă scuzați, am cam, am cam întins în răspunsul meu. Mulțumesc că a fost foarte interesant. Domnul Lagarde, vă mulțumesc. Mi-au fost adresate mai multe întrebări. Domnul Ștetina cred că ar exista vreun plan B. Dacă ar exista, s-ar ști. Rusia și Ucraina, cele două părți, sunt uh, atașate formatului și acordului de la Minsk. De asemenea, toți partenerii europeni și internaționali, printre care SUA, de asemenea. planul B, până la urmă, ar fi să nu facem pur și simplu nimic. Deci nici să aplicăm Minscul, nici să nu-l schimbăm. Ar fi extrem de periculos. Ar apărea un uh, risc uh, mult mai mare de escaladare a situației în Donbass. E vorba de o zonă de 7000 de kilometri pătrați care ar scăpa practic complet controlului. Deja este o zonă de non-drept în care practicile mafiote uh, se desfășoară la lumina zilei. Ideea este să încercăm să punem efectiv în aplicare acest acord și să lăsăm, să facem ca lucrurile să se îmbunătățească. În privința alegerilor și securității, Evident, pentru ca alegerile să se desfășoare, trebuie să se asigure securitatea. E o condiție extrem de importantă. Nu se vor organiza alegeri în contextul actual sub tiruri de mm, arme. Trebuie, așadar, ca alegerile să fie organizate în condiții de securitate. Domnul de Mesmaker. Ați pus o întrebare în privința deminării. Da, poate exista atât o asistență internațională cât și una bilaterală pentru acțiunile de deminare, însă e nevoie de hărți, este nevoie de asigurarea de securitate. Nu o să trimitem echipe de geniști uh, dacă nu este asigurată securitatea acestora. Și apoi trebuie să ne asigurăm că nu se reminează câmpurile proaspăt deminate. Domnul Austrevicius, ați pus o întrebare în privința exproprierilor. Da, e un, un element important pentru noi pe care îl discutăm în formatul Normandia și tot reamintim Rusiei să facă presiune asupra separatiștilor să retragă aceste măsuri E vorba de un întreg cerc vicios de măsuri, antimăsuri, măsuri și așa mai departe. Lucru care a dus la o solidificare a liniei de front în Donbass și practic s-a ajuns la o a, fragmentare, o tăiere a acestui teritoriu care evident este în detrimentul populației locale. Da, este un element important pentru noi și îl continuăm să-l discutăm. În ceea ce privește Statele Unite, am răspuns deja în parte, ar trebui să fie întrebat secretarul de stat american uh, ce părere are în această privință. Oricum, uh, cooperăm strâns cu uh, Statele Unite și în orice caz nu credem că este o punere sub semnul întrebării a acordului de pace de la Minsk de către Statele Unite. În ceea ce privește războiul hibrid, când se vorbește despre retragere când se fac zone de retragere, de altfel există două astfel de zone mm, restrânse, dar reale, ei bine, acestea trebuie să se facă în baza acordului și deci sub misiune de observare OSCE. Deci OSCE-ului revine acest rol. Doamnă Caniete, ați pus o întrebare în privința alegerilor și securității. Am răspuns deja în acest sens. În privința sancțiunilor, acestea vor fi discutate peste două zile în cadrul Consiliului European. Evident, durata sancțiunilor depinde de punerea în aplicare a acordurilor de la Minsk. Deci, cu siguranță se va discuta foarte în detaliu despre această chestiune peste două zile. Și așa cred că ajung spre finalul întrebărilor a, că s-ar ajunge la un conflict înghețat. Practic, revenim la prima întrebare. Nu. Nimeni nu-și dorește un conflict înghețat în această zonă și oricum nu se va ajunge acolo, pentru că atât uh, dimensiunea teritoriului cât și numărul de forțe uh, fac acest lucru să fie imposibil, numărul de forțe implicate. Apoi, ați întrebat uh, ce am făcut uh, și ce s-a schimbat. Ei bine, tot ceea ce facem poate nu e atât de vizibil, dar atât la nivel politic, cât și la nivelul textelor, pe cele patru teme de la Minsk, cât și pe chestiunile legate de securitate, pe armele mai mici de 100 de milimetri, pe deminare, pe retragere și așa mai departe, am făcut foarte multe lucruri. E vorba de o paletă, o panoplie întreagă, acum trebuie să mai fie însoțită și de voință politică. Vă mulțumesc, domnul Protman. Foarte pe scurt, estimată doamnă Harms, ați întrebat dacă subcontractanții Uh, sunt uh, conștienți de marea provocare, marele pericol la adresa securității europene. Da, într-adevăr, este o idee care ne preocupă și uh, pe lângă detaliile de care ne ocupăm, nu pierdem din vedere această perspectivă mai largă. De aceea acest conflict este atât de important pentru Europa, pentru întreaga Uniune Europeană. De aceea și încercăm să controlăm acest conflict și, bineînțeles, nu doar pentru asta, ci și pentru oamenii de la fața locului. În ceea ce privește planul B, nu avem un plan B la acordurile de la Minsk, nu avem altceva decât acordurile de la Minsk momentan. Progresul este lent, Dar acordul de la Minsk ne permite ca întotdeauna în situații de criză să permitem descaladarea uh, conflictului. Așa cum s-a întâmplat la sfârșitul lui ianuarie, începutul lui februarie anul, uh, al anului acesta, Uh, și ați întrebat și dacă formatul de la Minsk poate să abordeze subiecte care să ducă la ameliorarea situației oamenilor de la fața locului. Sigur, e vorba de chestiunile umanitare și de situația economică la fața locului. Sperăm ca acțiunile noastre să ducă la ameliorări ale acestor situații. Uh, nu avem așteptări uh, foarte mari, însă încercăm să fim realiști și să facem câte un pas uh, pe rând. Mulțumesc, uh, dragi oaspeți, mulțumesc, dragi colegi, pentru această întrunire de-a dreptul excelentă. Următorul punct va fi tratat peste câteva